polarizată și un, ma- un angajament puternic al întregului plen al Parlamentului, președinta întrerupe. Grazie, eh, comunico di aver ricevuto una Mulțumesc. Am primit o propunere de rezoluție pentru înche- încheierea dezbaterii. Dezbaterea s-a încheiat și votul va avea loc mâine la orele 11.30. Conform ordinii de zi, urmează declarațiile Consiliului și ale Comisiei referitoare la procesul de integrare europeană a Muntenegrului. Uh, eh, nume del Consiliu, do la parola. În numele Consiliului are cuvântul secretarul de stat, Gheori. Grazie, signora Presidente. Mulțumesc, Stimată doamnă președintă, domnule comisar, stimați membrii ai Parlamentului European, mâine veți vota pe marginea rezoluției privind procesul european de integrare a Muntenegrului. Eu cred că Parlamentul European joacă un rol foarte important. Există o deschidere a Uniunii eh, Europene care trebuie să fie manifestă în continuare. În același timp, însă, noi trebuie să stimulăm opinia publică din statele membre ale Uniunii Europene ca să fie favorabilă ideii de continuare a extinderii a Uniunii. Așa ne dovedim uh, responsabilitatea față de această problematică. Și Consiliul uh, dorește să susțină o atare abordare. Consiliul European pe 14 decembrie 2010 a luat deja o decizie prin care uh, demonstrează că uh, Uniunea Europeană sprijină ideea continuării extinderii respectându-se, bineînțeles, uh, toate condițiile de aderare. Și președinția maghiară este angajată în această direcție. Doresc să vă mulțumesc pentru foarte bună colaborare și uh, pentru faptul că dumneavoastră, prin această rezoluție uh, deosebită, încercați să subliniați uh, progresele făcute de Muntenegru în procesul de aderare. Noi am încurajat uh, Muntenegru în ce privește perspectiva europeană. Țara este în mod durabil angajată în favoarea Europei. Majoritatea populației susține ideea aderării. Există un acord și în ce privește diversele etnii din uh, uh, această țară în privința aderării și Muntenegru poate să contribuie esențial la stabilitatea în Balcani. S-a încheiat uh, acordul de parteneriat și asociere. Muntenegru a devenit candidat pentru aderare și dorește să devină o forță pentru stabilitatea în această regiune. Uniunea Europeană salută rezultatele pozitive înregistrate de această țară. Datorită acestor rezultate, noi putem face un pas suplimentar în procesul de integrare, putem să ne continuăm activitatea. Delegațiile care se ocupă la diverse niveluri de această problematică țin seamă de această deschidere. Noi salutăm planul de acțiune pe care guvernul Muntenegrin l-a adoptat ca răspuns la recomandările Comisiei Europene și salutăm și metoda aplicată, și anume că guvernul a, ă, a avut o consultare largă cu reprezentanții societății civile înainte de elaborarea acestui plan de acțiune. Există o serie întreagă de priorități cheie în care așteptăm progrese suplimentare. Comisia Europeană le menționează în uh, raportul său de la finele anului 2010. Statul de drept trebuie să fie consolidat, capacitatea administrativă trebuie sporită, în plus, Trebuie modificată uh, legea electorală și este de asemenea important ca libertatea de expresie să fie garantată 100%. Trebuie apărate drepturile acelor persoane care au fost nevoite să-și părăsească uh, țara, trebuie clarificat statutul lor juridic. Lupta împotriva corupției și crimei organizate eh, este de asemenea un domeniu în care așteptăm progrese din partea statului muntenegrin pentru a putea progresa în procesul de asociere și pentru a putea deschide negocierile de aderare, este important ca Muntenegru să continue să facă progrese în aceste domenii, să dovedească intenția de a-și spori eforturile. Muntenegru ă, trebuie să-și asume, din acest punct de vedere, responsabilitatea necesară pentru ca această țară să dovedească rezultate concrete. Muntenegru joacă un rol important în ce privește cooperarea regională. Colaborează strâns cu statele vecine și salutăm rolul constructiv pe care Muntenegru și l-a asumat în uh, stimularea bunelor relații de vecinătate. În acest context este important faptul că uh, Muntenegru are președinția procesului de cooperare în sud-estul Europei și găzduiește și acel grup de lucru uh, care se ocupă de probleme sociale și de cultură în cadrul acestui Consiliu de Cooperare și există și un forum parlamentar cu sediul în Muntenegru. Deci, Muntenegru, ă, din acest punct de vedere, constituie un exemplu pozitiv. Aș dori să-l felicit pe raportor pentru activitatea desfășurată și pentru toți cei care au contribuit activ la elaborarea acestui document doresc să încurajez Muntenegrul să își continue eforturile pe calea reformei pentru a face față așteptărilor propriilor cetățeni. Mulțumesc, doamna președintă. Grație, la paro- Mulțumesc. Dau cuvântul acum domnului comisar Füle. Madam President, honorable... Doamnă președinte, stimați deputați, sunt onorat să iau cuvântul în fața Parlamentului European în legătură cu procesul de integrare europeană a Muntenegrului. Dați-mi voie să continu de acolo de unde s-a oprit reprezentanta președinției. Vreau să-l felicit pe raportorul pentru Muntenegru, domnul Charles Tannock, pentru raportul său și să-mi exprim recunoștința față de toți deputații care și-au adus contribuția. Parlamentul joacă un rol cheie în politica de extindere. Cred că prin acțiunea comună a tuturor instituțiilor europene putem reuși mai multe. Progresul global al Muntenegrului spre împlinirea criteriilor pentru a deveni membru al Uniunii Europene a fost remarcabil. Consensul politic este din ce în ce mai mare. Această țară a făcut progrese importante în crearea unui cadru instituțional și juridic. De asemenea, este un stat foarte angajat în cooperarea regională, Există o, uh, un parcurs foarte solid de reforme economice structurale și de progres în majoritatea domeniilor din achiul comunitar. Decizia Consiliului European de a acorda Muntenegrului statut de țară candidată reprezintă o recunoaștere a acestor uh, succese și de asemenea un semnal puternic care confirmă credibilitatea politicii de extindere a Uniunii Europene. Acest stat a intrat într-o fază decisivă. Statutul de candidat este o mare responsabilitate pentru Muntenegru. Sunt necesare rezultate concrete pentru ca Muntenegru să poată să treacă la următoarea fază de integrare europeană. Am încrederea că rezoluția Parlamentului European va transmite un mesaj corect Muntenegrului va recunoaște realizările trecute și, de asemenea, așteptările puternice, conform cărora procesul de reformă se va continua cu hotărâre și că toate provocările cheie legate de Muntenegru pe calea sa către aderarea la Uniunea Europeană vor fi rezolvate cu amănunțime. M-am întâlnit săptămâna trecută cu premierul din Muntenegru a dat dovadă de angajament de a continua procesul de reformă și de o hotărâre puternică de a respecta prioritățile cheie stabilite în, stabilite în documentul Comisiei, ceea ce este foarte încurajator. În 17 februarie, după consultări publice cu societatea civilă și discuții cu serviciile Comisiei, guvernul a adoptat un plan de acțiune pentru a răspunde acestor priorități. Este acum crucial să se pună accentul pe implementare și să se creeze urme puternice. Domnule președin, doamnă președinte, stimați deputați, prioritățile cheie stabilite în aviz sunt o provocare importantă, însă realizabilă, care necesită implicarea și angajarea tuturor actorilor din Muntenegru. Extinderile anterioare au arătat cât de important este să se rezolve chestiuni cheie, conform criteriilor politice și de asemenea și capitolul 23, în faza timpurie a procesului de aderare. Realizări timpurii foarte concrete în acest domeniu, în Muntenegru, există mai ales depolitizarea administrației publice, consolidarea independenței sistemului judiciar, și combaterea eficientă a corupției și a crimei organizate. Toate acestea vor asigura ulterior negocieri line și integrarea în Uniunea Europeană. Muntenegru trebuie să-și amelioreze cadrul electoral, conform recomandărilor organismului OSCE și Comisiei de la Veneția. Parlamentul trebuie consolidat ceea ce este o prioritate importantă atât pentru Comisia Europeană cât și pentru Parlamentul European. Respectarea eficientă a standardelor europene în domeniul drepturilor omului este și ea esențială, mai ales în ceea ce privește libertatea de exprimare și relațiile cu societatea civilă. Eforturi suplimentare sunt necesare pentru a consolida politica antidiscriminare, mai ales egalitatea de gen și protecția eficientă a grupurilor vulnerabile. Este nevoie de soluții durabile pentru persoanele strămutate. De asemenea, alte neajunsuri identificate în aviz și în proiectul dumneavoastră de rezoluție trebuie să fie rezolvate. Muntenegru trebuie să-și consolideze forța administrativă și să își amelioreze pregătirile în mai multe domenii din achiul Uniunii Europene viitorul Muntenegrului este indubitabil în Uniunea Europeană și trebuie să acționăm cu simțul răspunderii. Credibilitatea politicii noastre de extindere se bazează pe, respectul, pe respectarea de către statelor membre a condițiilor Uniunii Europene și de asemenea pe respectarea de către Uniunea Europeană a angajamentelor luate față de statele ce fac obiectul extinderii. Este în interesul nostru al tuturor să ne asigurăm că progresul Muntenegrului către Uniunea Europeană se bazează pe realizări solide și pe rezultate concrete. Evoluția Muntenegrului de anul acesta va fi evaluată în pachetul extindere, care va fi gata în octombrie 2011. Și numai dacă Comisia stabilește că Muntenegru a îndeplinit în mod adecvat criteriile de aderare și mai ales cele șapte priorități cheie stabilite în aviz, atunci va putea să recomande deschiderea negocierilor. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule comisar! Dăm acum cuvântul vorbitorilor în numele grupurilor politice și vom începe cu conservatorii și reformatorii europeni. Domnul Tenoc, două minute și jumătate. Da. Doamna președinte, am fost în Muntenegru de două ori în ultimele șase luni, uh, împreună cu doamna Ibrisasic, deci raportor din umbră din partea PPE. Și este evident că această țară a făcut progrese pentru a obține statutul de țară candidată și pentru a deveni ulterior membru cu drepturi de pline. Și salut aici angajamentul guvernului din Muntenegru în această direcție. Ei au făcut eforturi deosebite. Și trebuie să subliniez mai ales eforturile făcute de fostul prim-ministru, care s-a implicat foarte mult mult în această direcție. A dat dovadă de pragmatism, a dat dovadă, dovadă de hotărâre, în așa fel încât să-și conducă țara către aderarea la UE și la NATO. Noi avem așteptări față de Muntenegro, față de guvernul uh, acestei țări, care trebuie să îndeplinească prioritățile cheie, așa cum le-a amintit domnul comisar Fülă uh, în documentul comisiei. E vorba de lupta împotriva crimei organizate, e nevoie de criterii clare și uh, pentru a putea măsura efectele, pentru a putea estima uh, progresele realizate în această direcție. Montenegrul se pare că este gata să înceapă negocierile în calitate de uh, țară uh, candidată pentru aderare și asta în mod oficial. Și va sperăm că îndată ce va obține statutul de țară candidată se vor deschide negocierile. Uh, cel puțin așa înțeleg eu modul în care este redactat tratatul. Este un semnal foarte puternic pe care îl transmitem către Podgorița și către uh, Macedonia în ceea ce privește statutul de țară candidată. Cred că este un pas inevitabil. Poate că acest lucru ar putea să prezinte uh, anumite dezavantaje, însă noi ce trebuie să facem este ca Muntenegrul să fie estimat, să fie evaluat doar pe baza progreselor cu adevărat înregistrate și nu plecând de la ideea că e o țară care face parte din Balcanii de Vest. Montenegrul este o țară care are creștere economică, stabilitate, este țară uh, vecină cu uh, Serbia are relații bune de vecinătate uh, cu Croația. A existat un diferent uh, de frontieră, însă acesta a fost în mod pașnic rezolvat. A semnat un tratat de extradare, a semnat un tratat de readmisie, a, uh, se angajează să lupte împotriva crimei organizate. Uh, și dacă e să comparăm cu uh, zona euro, vedem că economia acestei țări se bazează pe turism. Nu este suficient de uh, diversificată. De ce e nevoie de mai multe locuri de muncă care să fie create? Asta, după părerea mea, putem fi optimiști pentru că reprezintă o poveste de succes în contextul de pe ansamblu al Balcanilor de Vest. Mulțumesc și acum din partea PPE are cuvântul Doamna Ibrisacis, două minute. Mulțumesc, doamna președintă. În calitate de raportor din umbră pentru Muntenegru, doresc să-i mulțumesc în primul rând domnului Tenăc pentru foarte bună colaborare și pentru un raport foarte echilibrat. Aș dori să îi rog pe colegi să susțină acest raport în momentul în care va fi supus la vot. Decizia Consiliului European din decembrie 2010 eh, mi se pare că a fost foarte pozitivă. Se conferă acestei țări statutul de eh, țară candidată și sperăm ca progresele să fie făcute eh, rapid pentru aderarea Muntenegrului la Uniunea Europeană. Există o stabilitate politică și economică evidentă din momentul dobândirii independenței Muntenegru este practic o poveste de succes și așa cum a spus și domnul Tanoc, la rândul meu doresc să spun că este regretabil că statutul de candidat nu aduce automat și dreptul la declanșarea negocierilor. Comisia este cea care acum este chemată să stabilească o dată pentru începerea negocierilor. Sigur că este adevărat că trebuie făcute progrese în domeniul legislativ, inclusiv în combaterea conflictului de interese în administrația publică. Uh, trebuie respectate recomandările pe care Consiliul și Comisia le fac din acest punct de vedere, dar eu doresc să încurajez guvernul din Muntenegru uh, și să îi mulțumesc pentru uh, reforma pozitivă înregistrată și ambasadorul Muntenegrului de altfel este prezent astăzi la lucrările din plen și Aștept momentul în care nu doar ambasadorul va participa, ci Muntenegrul va fi parte din Parlamentul European. Mulțumesc! Mulțumesc din partea grupului S de domnul Farm, un minut și 30. Eh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, dragi colegi, mulțumesc și domnului Tanak pentru cooperarea sa foarte constructivă. Ne bucurăm că Muntenegru poate să o pornească acum pe drumul către Uniunea Europeană. Comisia trebuie să înceapă cât mai repede procesul de negociere. Sigur că Muntenegru trebuie să respecte standardele europene, însă statutul de candidat este un semnal clar că Uniunea Europeană are angajamentul pentru a se asig- de a se asigura că toată fosta Iugoslavie va avea un viitor în Uniunea Europeană. Muntenegru poate să conducă și alte state pe această cale. Credem că e un semn foarte bun pentru regiune. Muntenegru este o țară mică, foarte implicată în cooperarea regională, are relații foarte bune cu vecinii și deci este într-o postură foarte bună pentru a începe negocierile de aderare. Dar mai sunt câteva domenii unde e nevoie de reforme majore, de exemplu sistemul judiciar, instaurarea statului de drept, domenii în care s-au făcut progrese, însă mai există cazuri de corupție și de crimă organizată. Comisia cere reforme sporite pentru a se atinge standardele Uniunii Europene. De asemenea, trebuie ca Muntenegru să recunoască egalitatea de gen, să asigure libertatea presei și să asigure drepturi fundamentale angajaților și minorităților și să permită dezvoltarea societății civile. Toți acești factori sunt decisivi pentru negocierile ce vor urma. Vreau să salut acordarea de statut de candidat Muntenegrului. Vă mulțumesc. Grație per il... Mulțumesc. În numele grupului ALDE, domnul Weigl, un minut și jumătate. Hvala lipa, gospodu Tanuku. Za... Mulțumesc, doamna președinte. Um, aș dori să mulțumesc raportorului pentru colaborarea și spiritul de cooperare de care a dat dovadă în redactarea acestui raport. Și noi suntem hotărâți uh, să continuăm uh, negocieri, să continuăm colaborarea noastră cu Muntenegru, însă la rândul său Muntenegru trebuie să fie hotărât să își continue angajamentul și reformele necesare pentru a putea uh, deveni țară membra Uniunii Europene. Trebuie să ne asigurăm că există o continuitate în pașii următori ce vor fi făcuți. Muntenegru are acum un statut de țară candidată. Acest lucru va fi urmat de lansarea negocierilor. Guvernul din Muntenegru trebuie să facă foarte multe eforturi pentru a spori capacitatea sa administrativă, în așa fel încât să poată lupta cât mai eficient împotriva corupției și să obțină uh, rezultate concrete în acest domeniu. Apoi, trebuie să ne asigurăm că există egalitate de plină între femei și bărbați și nu uh, Uh, putem să trecem sub tăcere acest lucru, mai ales într-o zi precum cea de astăzi, 8 martie. Iată, acestea sunt criterii care trebuie să fie neapărat îndeplinite în mod concret. ONG-urile trebuie să primească o poziție cât mai vizibilă, un statut cât mai vizibil în sânul societății civile. Și, doamnă președinte, dați-mi voie să îmi exprim o urare, o urare pe care am auzit-o în Montenegru în momentul în care am fost acolo în vizită. Este foarte important ca relațiile cu Montenegru să se dezvolte Uh, lăsând la o parte participarea Serbiei. Iată o, o lecție pe care am învățat-o în trecut. Acest lucru trebuie făcut. Grazie. Mulțumesc. Și acum din partea verzilor, doamna Lunacek, un minut și jumătate. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă președinte, domnule comisar, stimați colegi, și eu doresc să-i mulțumesc colegului nostru Charles Tannock pentru un raport foarte echilibrat și mă bucur că um, există un uh, consens. Regretăm că există această decuplare a conferirii statutului uh, de candidat și de începere a negocierilor, pentru că eu aș vrea ca negocierile să uh, continue și să fie cât mai scurte. Sper că se vor face progrese în anul acesta, imediat după raportul de progres din uh, anul curent, pentru că Muntenegru a realizat foarte multe, dar există și elemente de îngrijorare. Lupta împotriva corupției, împotriva discriminării și, uh, de asemenea, demersuri în favoarea protecției mediului înconjurător. Autoritățile statului nu trebuie să exercite presiuni asupra ONG-urilor eh, care investigează cazuri de corupție și de crimă organizată. Ele ar trebui să fie susținute în aceste demersuri pentru ca statul să fie curățat de corupție și de fenomene de crimă organizată. De asemenea, mă preocupă problemele legate de discriminare, pentru că legislația poate că este bună, dar există grupuri etnice, romii de pildă, care sunt discriminați sau grupul LGBT. Iar în ce privește problemele ecologice, Muntenegru are o coastă um, uh, marină foarte frumoasă, are munți foarte frumoși, uh, dar uh, procesul de protecție a mediului trebuie să progreseze pentru că altfel mi-e teamă că acest peisaj foarte frumos este în pericol să se deterioreze trebuie să se țină seamă de uh, criterii ecologice, inclusiv în uh, ce privește electrocentralele. Mulțumesc, vă rog uh, pe toți vorbitorii înscriși să respecte timpul prevăzut. Șopflin, un minut 30 acum. Mulțumesc, doamnă președinte, Domnule comisar, doamnă ministru, sunt de acord cu tot ce s-a spus până acum și anume că Muntenegru a făcut progrese considerabile spre integrarea în Uniunea Europeană, în ciuda poziției la start destul de slabă. Spre deosebire de alte republici iugoslave, a trebuit să se confrunte nu numai cu căderea comunismului, ci și cu o cădere a instituțiilor statului și a trebuit să se descurce pornind de la zero din nou, ceea ce nu e ușor, însă iată că Muntenegru s-a descurcat foarte bine și este important că a apărut o elită mai tânără cu un angajament european puternic care probabil că va reuși, va reuși să amelioreze și relația cu Serbia rezolvând și probleme care sunt comune statelor fost comuniste, corupție, proastă administrație, o uh, administrație publică puțin eficientă și așa mai departe. Aceste probleme paralele din sistemul juridic, politic și administrativ vor necesita mari eforturi din partea liderilor. Și aceștia trebuie să fie pregătiți să fie foarte activi și să se aștepte la o opoziție din partea beneficiarilor sistemului actual. Hotărârea am atât a elitei cât și a opiniei publice de a avea un viitor european reprezintă cel mai important factor de a asigura aderarea ulterioară a Muntenegrului la Uniunea Europeană. Grație. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Flașicova Benova un minut și jumătate progresul în, procesul de integrare europeană reprezintă o caracteristică a uh, Muntenegrului. În materie economică, această țară a ajuns la un grad de macrostabilitate deosebit au existat eforturi care au fost făcute pentru ca toate criteriile de la Copenhaga să fie pe deplin, îndeplinite. În cea... Bineînțeles, mai e nevoie de reforme, reformă judiciară, întărirea statului de drept, lupta împotriva corupției, lupta împotriva crimei organizate, de asemenea, ceea ce ne dorim este să se opereze și o reformă la nivelul uh, administrației publice, în așa fel încât rolul Parlamentului să fie întărit. Au fost evocate aici libertatea presei, libertatea de exprimare, uh, faptul că societatea civilă trebuie să fie pe deplin implicată în acest proces de reformă. S-au evocat de asemenea reforma în ceea ce privește minoritățile și protecția acestora, inclusiv a comunității rome. Iată, deci, câteva condiții esențiale pentru ca procesul de integrare al Muntenegrului să fie unul de succes. Dragi colegi, Muntenegru a îndeplinit deja foarte multe din criteriile uh, care au fost fixate și care sunt în vigoare pentru cele 27 de state deja membre. Deci trebuie să recunoaștem aceste eforturi și sper că acest lucru va fi făcut, acordându-se acestei țări statutul de țară candidată. Doamna președinte, mulțumesc și acum domnul Cucan, un minut și jumătate. Thank you, Madam President, Mr. Commissioner. Mulțumesc, doamna președinte, domnule comisar, doamna secretar de stat, stimați colegi. Doresc să mulțumesc înainte de toate și să felicit pe raportor, domnul Tanuc, pentru raportul excelent. A fost foarte bine pregătită în felul acesta uh, rezoluție. Muntenegru a făcut progrese semnificative în procesul de integrare. Țara joacă un rol constructiv în menținerea stabilității regionale. Este pe calea cea bună, care a fost uh, confirmată anul trecut de către Consiliu și Comisie, care a conferit acestui stat statutul de țară candidată. Eu sper ca și criteriile pentru deschiderea negocierilor de aderare să fie îndeplinite cât mai repede posibil pentru ca aceste negocieri de aderare să poată să fie declanșate. Înainte ca acest lucru să se întâmple, guvernul din Muntenegru trebuie să facă progrese în câteva domenii cheie. Dați-mi voie să le enumer. Statul de drept, lupta împotriva corupției și crimei organizate, legislație electorală, consolidarea rolului de supervizare a Parlamentului față de guvern și un rol mai important al societății civile în interacțiune cu guvernul reforma justiției, uh, consolidarea uh, domeniului judiciar în combaterea corupției și dezvoltare socioeconomică și îmbunătățirea administrației publice. Mă bucur că uh, Muntenegru face progrese în acest proces de integrare și sper ca la nivelul Consiliului să se ia decizia cât mai repede posibil de începere a negocierilor cu această țară. Mulțumesc. Iar acum, pentru un minut, domnul Thaler. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă ministru, domnule comisar Füle, aș dori în primul rând să-l felicit pe raportor, pe domnul Tanak, pentru realizarea de a fi redactat această rezoluție privind Muntenegru. Muntenegru reprezintă o mare speranță a integrării europene în Balcanii de Vest. Acest stat nu are nicio problemă majoră care să îl împiedice să-și îndeplinească criteriile pentru a deveni membru de plin. De asemenea, statele vecine sunt uh, state candidate care probabil că vor găsi în Muntenegru un exemplu foarte bun. Trebuie să susținem guvernul domnului Lupșici, însă trebuie să punem accentul pe faptul că guvernul din Muntenegru trebuie să colaboreze cu societatea civilă și să le spunem că um, presa nu e, reprezintă un dușman, ci un aliat în aderarea la Uniunea Europeană cât mai rapidă.

Doamnă secretar de stat Gări, domnule comisar Füle, mă bucură în mod deosebit faptul că președinția maghiară stimulează extinderea Uniunii Europene în spațiul Balcanilor de vest și sper ca președinția maghiară să facă tot posibilul pentru ca negocierile să înceapă cu Muntenegru. Colegii mei au spus deja că în momentul aderării unui stat din Balcanii de Vest la Uniunea Europeană se pune, eh, se acordă o mare atenție problemelor de combatere ale eh, crimei organizate dar eh, să ne gândim că um, există un acord de cooperare între Muntenegru și Croația. Uh, iar în ce privește tratamentul de care beneficiază minoritățile etnice, Muntenegrul um, um, a colaborat cu Ungaria în ce privește sistemul de autodeterminare a minorităților din Ungaria. Sigur că trebuie să mai fie făcute progrese. Președinte, mulțumesc. Trecem acum la procedura Catch the Eye. Îi rog pe toți cei înscriși să nu depășească un minut. Și dau cuvântul la, pentru început domnului Kozlovski. Dziękuję pani przewodnicząca na wstępie chciałbym pogratulować Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori în primul rând să felicit statul Muntenegru pentru că a dobândit statutul de stat candidat la integrarea în Uniunea Europeană. Dialogul politic al acestui stat cu instituțiile europene este foarte avansat, deși nu uh, durează de mult timp. Angajamentul și voința politică manifestate de Muntenegru sunt dovedite de implementarea unor reforme în cadrul procesului de la Bologna. Însă, în același timp, faptul că șomajul e destul de mare arată că există o, un decalaj între competențe și posibilitățile reale. De aceea, Muntenegru trebuie să facă toate eforturile pentru a asigura că persoane din toate păturile sociale au posibilități de educație, mai ales cei amenințați de excludere socială. Vă mulțumesc! Grazie, la parola all'onorevole. Mulțumesc! Domnul Zemke. Pani przewodniczącej, ta discuția. Mulțumesc, doamna președinte Discuția noastră demonstrează în mod clar faptul că Muntenegrul se află într-o situație, într situație din ce în ce mai favorabilă în integrarea europeană. Acest lucru este important pentru Muntenegru, dar aș dori să vă atrag atenția asupra unui fapt, și anume că acest proces de integrare are două dimensiuni care se completează una pe alta. Mai întâi o dimensiune europeană care arată că valorile și principiile de bază ale Uniunii Europene sunt în continuare în vigoare în Europa și sunt atractive. A doua dimensiune este cea, dimensi, uh, dimensiunea balcanică, pentru că acest lucru demonstrează altor state din regiune care este drumul care poate fi parcurs și care trebuie să fie parcurs. Este un drum greu, anevoios, însă este un drum care poate fi uh, realizat. Și o întrebare foarte scurtă. Domnul comisar Füle ar putea să ne spună care este calendarul prevăzut pentru aderarea Muntenegrului la Uniunea Europeană? Mulțumesc și acum domnul tăcăș un minut. Grația. As a citizen of Rum- Mulțumesc în calitate de cetățeni români. Noi credem în uh, beneficiile unei societăți prospere, multietnice, care să se bazeze pe coexistență, reconciliere, între uh, etnii și între națiuni. Eu salut eforturile Muntenegrului de a corespunde criteriilor de la Copenhaga în ce privește instituțiile care garantează democrație și uh, respectarea standardelor internaționale. Muntenegru uh, respecte un cadru legislativ în ce privește drepturile omului, protecția minorităților dar există lacune în implementarea legislației. Există în continuare fenomene de corupție, crima organizată rămâne o problemă serioasă și există și îngrijorări în ce privește eficiența sistemului juridic. A fost o defecțiune tehnică. Vorbitorul continuă. Încurajez Muntenegrul să își continue angajamentul constructiv în cooperarea regională și în uh, fortificarea relațiilor bilaterale cu statele vecine. Mulțumesc. Dau cuvântul doamnei Nefedalova pentru un minut. Grație, prezente. Minul tiždňová návšteva pana comisara Fileho. Mulțumesc, doamnă președinte. Întâlnirea domnului Fiule de săptămâna trecută cu premierul din Muntenegru arată că guvernul de acolo are un angajament real către aderarea la Uniunea Europeană. La fel demonstrează și schimbările sociale și economice din Muntenegru din ultimul timp. Un mesaj pozitiv. De asemenea, mesajul este pozitiv și în ceea ce privește celelalte state din zonă. Progres care a fost recunoscut și de ONU. Conform raportului PNUD, Muntenegru respectă și va respecta obiectivele de dezvoltare ale mileniului până în 2015 deja. Un reprezentant al Muntenegru care a fost la Bruxelles recent spune că spunea că prioritățile Muntenegrului sunt calitatea de membru al UE și membru al NATO. Sper, cred că aceste obiective sunt importante și voi susține aderarea Muntenegrului la Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Baldassare. Mulțumesc, președinte. Domnule comisar, dragi colegi, Având în vedere rezultatele bune deja înregistrate de Muntenegro în uh, drumul său către integrare, putem totuși să subliniem faptul că mai există anumite lacune în ceea ce privește dezvoltarea unui sistem democratic, întărirea statului de drept. În ciuda progreselor realizate și asta prin modificările operate în legislația, în codul penal, uh, și în legislația primară, încă mai există anumite elemente care pun probleme. Mă gândesc, spre exemplu, la faptul că trebuie să fie garantată eficiența magistraturii. E nevoie de mai multă transparență în acest uh, sens. E nevoie de o adevărată independență a procurorilor și să nu existe vreo interferență politică în acest sens. Acest element este indispensabil, de aceea trebuie modificat sistemul de numire al judecătorilor și al uh, procurorilor. Uh, știm că până acum ace- aceste numiri s-au făcut doar în uh, cadrul guvernului și în cadrul Parlamentului. Oratorul a fost întrerupt de către doamna președinte.

Grazie, ultimo in... Mulțumesc. Ultimul vorbitor este domnul Mölzer. Președinte. Mulțumesc, doamnă președintă. Prin liberalizarea vizelor pentru Serbia, Muntenegru, Macedonia, ne-am așteptat ca turiștii, oamenii de afaceri, afaceri să beneficieze de această liberalizare, dar din păcate de venit la noi au venit mai ales uh, cei uh, mai săraci din această zonă. Deci, uh, Uniunea Europeană trebuie să exercite o presiune um, asupra unor agenții de turism pentru ca să nu mai permită practic un fenomen de uh, migrare înspre Uniunea Europeană. Există probleme de asemenea legate de populația romă, pentru că se pare că mulți cetățeni din această zonă a Balcanilor uh, nu își văd viitorul în continuare în regiunea Balcanilor, ci mai degrabă în statele din Uniunea Europeană. Muntenegru trebuie să facă progrese pentru a atinge standardele europene în domeniul justiției pentru a-și crea o perspectivă europeană. Mulțumesc! Grazie. Mulțumesc! Dau cuvântul acum domnului comisar Füle. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. Discuția noastră s-a dovedit productivă și a reconfirmat faptul că urmează etape foarte necesare pentru ca Muntenegru să facă progrese ulterioare pe calea către aderarea la Uniunea Europeană. Am discutat astăzi un proiect de rezoluție și mai există și un aviz al, cominie, al Comisiei de anul trecut. Ambele arată că Muntenegru a realizat foarte multe, dar trebuie să mai facă eforturi. Statul acesta se găsește într-o fază decisivă acum și e nevoie de rezultate palpabile pentru ca Muntenegru să poată trece în următoarea etapă de integrare europeană. Avântul creat de statutul de stat candidat nu trebuie pierdut. Reformele trebuie să fie continuate cu hotărâre. Obiectivele sunt bine cunoscute, depinde de Muntenegru să respecte prioritățile necesare și când va fi gata să uh, înceapă uh, să demareze procesul de aderare, negocierile de aderare. Și uh, calea pe care o va lua Muntenegru depinde numai de propriile sale realizări. De aceea ezit să mă pronunț cu privire la un calendar al extinderii, așa cum m-ați invitat să o fac. Însă sunt convins că, dată fiind realizările Muntenegrului și hotărârea poporului său, Muntenegru poate să facă progrese reale către Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule comisar. Are acum cuvântul secretarul de stat Gheorghi. Mulțumesc, doamnă președintă. Stimate domnule președinte, stimate domnule comisar, stimați membrii ai Parlamentului European, doresc să vă mulțumesc tuturor pentru acest schimb de opinii foarte rodnic. Este plăcut să constați că Parlamentul European este foarte angajat în a susține Montenegro în procesul de apropiere și de aderare în final la Uniunea Europeană. Vreau să vă spun că îngrijorările pe care le-ați formulat și problemele care încă există se află pe ordinea de zi a instituțiilor europene în ce privește integrarea europeană a Muntenegrului. Încercăm să rezolvăm problemele existente. S-a pus o întrebare în legătură cu ce urmează să se întâmple în intervalul dintre acordarea statutului de candidat pentru Muntenegro și deschiderea negocierilor de aderare. Domnul comisar deja a făcut o trimitere la acest lucru, l-am menționat și eu. Am Comisia a formulat o serie întreagă de condiții pe care Muntenegru trebuie să le îndeplinească. Există șapte asemenea cerințe de statul de drept, combaterea crimei organizate și corupției eh, se numără printre ele. Comisia va evalua progresele înregistrate în acest domeniu și probabil că încă în cursul acestui an se va lua o decizie dacă putem începe negocierile sau nu. Aș dori să vă mulțumesc încă o dată pentru această dezbatere ea a dovedit că Parlamentul European este dispus să dea un semnal pozitiv Balcanului, Balcanilor de Vest că uh, va continua extinderea Uniunii Europene, că ea va fi una autentică. Asta înseamnă că Uniunea Europeană dorește să colaboreze strâns cu toate țările din această regiune, că pentru toate aceste țări există posibilitatea aderării, bineînțeles, în momentul îndeplinirii tuturor condițiilor. Pentru Muntenegru asta înseamnă că vor fi deschise negocierile, pentru Serbia înseamnă că la nivelul Comisiei se va alua situația actuală, că Serbia trebuie să-și facă temele, să se pregătească cât mai bine posibil. Ehm, și noi sperăm să putem ehm, încheia la un moment dat și uh, negocierile. În felul acesta, noi vom putea să dăm un semnal statelor vecine Uniunii Europene că ele pot să adere atunci când au îndeplinit uh, cerințele pentru aceasta. Mulțumesc, doamna președintă, mulțumesc la rândul meu. Uh, Încheiem aici dezbaterea și votul pe marginea rezoluției va avea loc mâine la ora 11 și 30.